Bine, buongiorno a tutti, eh, scuzate... Bună ziua tuturor și vă rog să mă scuzați pentru întârziere. Recuperare. Vom încerca să recuperăm timpul pierdut. Dispiacere vi ho fatto perdere. Eh, vi pregherei di... V-aș ruga să Uh, păstrați liniștea, am câteva comunicări înainte de a trece la vot, uh, v-aș ruga să luați loc ca să putem începe. În conformitate cu articolul 192, alineatul 2 al regulamentului, uh, coordonatorii au puterea de a lua decizii privind încredințarea de rapoarte și avize, decizii privitoare la procedurile de urmat în comisie și programul de lucru anual al comisiei. Președin... președinte. Președintele Buzek a, cu, a lansat ideea de a organiza o conferință a um, rețelei Saharov, uh, rețeaua care reunește toate personalitățile cărora le-a fost decernat premiul Saharov. Conferința care uh, va discuta diverse teme legate de drepturile omului și care va avea loc pe data de 23 noiembrie, începând cu orele 11. Așadar, a trebuit să reprogramăm reuniunea comisiei noastre, care s-ar fi trebuit, ar fi trebuit să se desfășoare exact în acea zi, deci reuniunea comisiei AFET din săptămâna respectivă va începe pe data de 22 noiembrie dimineața și nu după amiază, cum era prevăzut, și uh, se va sfârși pe 23 noiembrie la 10.30 ca să permite mai apoi să fie pregătită sala, pentru că conferința va avea loc în sala noastră de reuniune. În numele președintelui, sigur că vă invit să participați la această conferință. vi verrà distribuito a breve. Programul ei vă va fi de, uh, distribuit în scurt timp. Iar acum putem să trecem la vot. Nostra scheda vedo che l'avete già fatto. Sper că aveți cartele de vot la dumneavoastră. Da, ă, vă voi acorda câteva secunde ca să vă puteți pregăti și apoi începem. Bine, allora possiamo cominciare. Primo... Uh... Bine, haideți așadar să începem. Primul raport, situația implementării strategiei Uniunii Europene pentru Asia Centrală. Și trecem la compromisul 4, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 5 pe două părți. Prima parte, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, cred că respinsă partea a doua dar verificăm prin vot electronic, deci partea a doua, ca să se clarifice lucrurile, partea a doua care privește cuvântul conditional, deci partea a doua, votul electronic s-a deschis. Partea a doua, cuvântul conditional. Chiusa, chiusa la votazione. S-a închis votul. 24 la 30. Deci 24 împotrivă, 30 pentru. Deci se adoptă. Al... Și acum trecem la amendamentul 25. Amendamentul oral. Cine este pentru? Contrar. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. 26. De fapt, 27, 26 și 28 împreună. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. 29, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30, pentru, împotrivă, nu, aici nu e clar, deci verificăm cu vot electronic la 30. Vă rog să votați. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 29 împotrivă, 25 pentru, de deci se respinge. 31. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Trecem la 32. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 33. Pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 6. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul oral 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Compromisul 7. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 41. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Nu. Nu e clar. Deci verificăm electronic 41. Am deschis votul și vă rog pe viitor să ridicați mâinile ca să vă pot vedea. Am închis votul. Da, 34 pentru, 19 împotrivă, e clar. Se adoptă. Bun, 42 și 43. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 44. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Nu. Verificăm. 44. S-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 25 împotrivă, 31 pentru, deci se adoptă. Acum 46, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 47, pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă, aș spune. 48. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. 49. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se respinge. 50. Cine este pentru? Împotriva? Nu, aici nu mi-e clar. La 50, uh, haideți să verificăm electronic, s-a deschis votul. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 28, da, 28, da, aici într-adevăr nu era clar. Nu, vă rog, vă rog, intervenție fără microfon. Da, da, da, mulțumesc pentru acest gol uh, în, <laughs> în prelungiri, deci cu un vot pentru se adoptă, la un vot diferență. Bun, 51, cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 52, cine e pentru? Bine, haideți să verificăm 51 dacă vreți. Deci votăm uh, electronic, 51. S-a deschis votul. Da, cu votul dumneavoastră uh, pentru suplimentar, da. Deci iată, tot la 11 metri uh, înscris golul de doamna Gianachi, deci Trecem la 52 acum. Cine este pentru, împotrivă, se cine se abține, se adoptă. 53 pentru. Contrari, astenut. Împotrivă, cine se abține, se adoptă. 54 pentru. Împotrivă, abțineri, nu, nu e clar la 54, așa că deschid votul electronic la 54. Ci sono ancora quattro eh, colleghi che... Da, patru persoane încă nu au votat. Sono distratti. Da, sunt distrați. Ne manca uno. Vabbè, chiudiamo. O persoană lipsește, dar, da, bun, a votat toată lumea, am închis votul și avem 29 pentru, 28 împotrivă, deci de fapt sunt 30 pentru, se adoptă. Compromisul 8, cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 62. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 63. Nu. 62. Verificăm 62. Am deschis votul electronic de control la 62. Chiuza. La... S-a închis votul. Da. 29 la 28, dar cu un vot în plus. Deci, la diferență de două voturi, se adoptă. 62 și acum trecem la 63. Cine este pentru? Împotrivă? Da, se adoptă. 64. Nu îl votăm. 65 votăm. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 67. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 68. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri nu e clar la 68, deci deschid votul electronic. adesso hanno votato tutti, chiusa la... Da, au votat toți, am închis votul, deci 28 pentru, cu votul acum electronic al doamnei Gianacu, pentru că... Deci e 29 la 29 respins. Deci trecem la compromisul 9. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 10. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul nu, 71. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 72, cine este pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 11, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Amendamentul 76, cine este pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 78, cine este pentru, împotriva, nu e clar aici, am deschis votul electronic de control 78. Verificăm. Chiusa la votazione. Am închis votul și avem 29 pentru 30 împotrivă, deci se respinge. Trecem la 79. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 12 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Com- nu, spune președintele, 83. Votăm 83, cine este pentru? Împotriva, abțineri, se adoptă. Compromisul 13, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 14, cine este pentru? Cine, este, cine se opune, abțineri, se adoptă. 86, acum cine este pentru? împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 15, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 94, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 95, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Acum avem un amendament oral la amendamentul 96. Cineva dorește să ne prezinte sau îl, îl citesc eu? Dacă domnul Kirilov este de față, îi, dă, îi dau cuvântul. Vă rog, mulțumesc, domnule președinte. Am un amendament oral. Într-adevăr, în ultima vreme avem acest acord potențial cu Turkmenistan, Azerbaijanul și Uniunea Europeană în ceea ce privește um, oleoductul transcaspian. Amendamentul meu subliniază importanța deosebită a acestui proiect pentru securitatea energetică a Uniunii Europene și exprimă susținerea față de eforturile Comisiei pentru ca acest proiect să devină realitate. Salută, de asemenea, dorința Turkmenistanului de a ajunge la un acord. Adjuntivo. Deci mi se pare, spune președintele, că e un, uh, o adăugire și nu e un amendament de modificare, dar să auzim ce are de spus doamna Kim Nielsen, raportoarea, dacă dorește să ia cuvântul. Le grup uh, de Într-adevăr, grupul verzilor nu este pentru acest amendament oral. Președintele, în acest caz nu putem să-l uh, votăm, să-l supunem la vot. Așadar, trecem la amendamentul 97.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 da, cred că se respinge, dar nu sunt sigur, deci verificăm la 105. S-a deschis votul electronic. Chiusa la vot. S-a închis votul. Avem 29 împotrivă, 30 pentru, deci se adoptă. Acum 106 cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 107 pentru, Împotriva abțineri, se adoptă. 109 pentru. Împotriva. nu e clar. 109. Verificăm. Am deschis votul electronic. Chiusa la votazione elettronica. Am închis votul. Eh, exactamente, una mela spaccata a metà, quindi... Eh, non... Da, deci egalitate perfectă, așadar se respinge. Bun, 110-111, identice. Cine e pentru? Contrari, astenuti, aprovato. 112, favorevole. 112 pentru, împotrivă, cine eh, se adoptă? 113 eh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 114 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 116 pentru, contrari, împotriva, abțineri, se adoptă. 100, 117 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Acum 118 pentru. Contrari. Împotrivă, nu e clar aici. 118. Am deschis votul electronic. Chiusa la votazione elettronica. 20... Am închis votul 25 la 34, de, 34 pentru, deci se adoptă. Bun, compromisul 16. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 122, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. Acum, 124, cu amendamentul oral. Cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Chiedo scuza. 125. 125. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 126. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 127. Pentru. Împotrivă abțineri, se adoptă. 128 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 129 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. Bun, acum avem un amendament oral pe care vrea să ne-l prezinte raportoarea. Vă rog. Da, Kim Nilsson, aveți cuvântul. Nu? No? Ce n'est pas ah, moi, c'est ma... Ah, Jäger. Ah, Jäger. Jäger. Doamna Jäger. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sublinează că următoarele țări din paragrafele respective conțin o listă a eh, temelor eh, prioritare, dar nu țin să ofere o analiză exhaustivă pentru fiecare țară în parte. Asta ar fi amendamentul. Bine, deci e o precizare, o clarificare. Dacă cineva are ceva de obiectat, dacă nu, supunem la vot. În bloc, amendamentul oral. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar aici.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 ancora una decina di deputati. Ecco, adesso... Da, cam 10 deputati n-au votat. Nu, totuși putem închide putem închide votul electronic. Da, 50 la 9, e clar, se adoptă. Bun, trecem la 132. 132. Cine pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu e clar nici la 132. Am deschis votul. Mi dispiace, ma non vedo alzare le mani. Chiusa la votazione. Bun, am închis votul. 29 pentru, 27 împotrivă. Da, oricum, sunt două voturi, deci a trecut, se adoptă. Bun, 133 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 135 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 136 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 137 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 138, 139 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 140 pentru. Vreți să controlăm bine, controlăm 138 și 139 identice. S-a deschis votul electronic. Chiuso il voto elettronico. Con... S-a închis votul, dar totuși cineva n-a votat. În fine, sunt 29 de voturi pentru și 28 împotrivă și, un deput- și o abținere. Foarte bine, deci uh, se adoptă. Bun, 140 cine pentru? Împotrivă? Abțineri se respinge. 142 cine pentru? Chiedo scuza, ho sbagliato. Președintele, îmi cer scuze, am greșit 141. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, nu e clar. 141, am deschis votul electronic. Chiusa la votazione. S-a închis votul. 29, 29. Da, din nou, egalitate la 29 și o abținere, deci se respinge. 142, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 143. Avem uh, vot separat prima parte. Cine e pentru prima parte? Uh, împotrivă, abțineri, se adoptă. Partea a doua, cine e pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge, spune. Bun, 146. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 147. Pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 154, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 155 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 105 155, votăm electronic, am deschis votul. Chiusa la votazione. Am închis votul. 29, eh, 29. Eh, eh, da, din nou egalitate la 29. Passa, però a pari. Deci se respinge. Bun, 156, cine e pentru? Împotrivă? la stessa maggioranza, però <laughs> votiamo elettronicamente. Bun, nici aici nu e clar. Verificăm electronic. 156. Am deschis votul. Oggi mi impegnate, eh? Sì. Azi văd că e greu de tot, dar sunteți jumii juma împărțiți exact. Trebuie să uh, îmi schimb dioptriile, să văd mai bine. Bun, și lipsesc trei deputați, adică trei deputați, uh, deși au cartelă, nu votează. văd că nu vor să voteze. Bine, am închis votul. 37, no? 36. 30 eh, pentru, 27 împotrivă, deci se adoptă. Bun, 157 acum. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se respinge. 158, vot separat. Prima parte, cine e pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua. Contrari, astenuti, aprovato. 159. Se adoptă. 159 pentru. Astenut. Împotriva abțineri se adoptă. 160 pentru. Împotriva abțineri se respinge. 161 pentru. Contrari. Astenut. Împotriva abțineri se respinge. 162 pe, 162 pe părți, prima parte. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua pentru. Împotriva abțineri se respinge. 163 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. 165 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 168 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 169. Nu, 168. Bine, dacă doriți, verificăm 168. Am deschis votul electronic. Hei, <laughs> magari. <laughs> Ehm, Eh, questa volta è uno solo che... Bun, aici doar, doar o singură persoană nu vrea să voteze. Am închis votul 29 la 26, de se adoptă cu 3 abțineri. Bun, deci trecem la 170. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Nici aici nu e clar. 170. Am deschis votul electronic. Chiusa la votație. S-a închis votul. passa. 29 la 26, deci se adoptă. Bun, 171 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174, vreți să controlăm la 172. Bine, s-a deschis votul. <laughs> Eh, chiusa. S-a închis votul electronic. Da, 37 la 22, deci se adoptă. Bun, 174. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 100. Păi da, vă rog să ridicați mâinile. 174. Am deschis votul electronic. Vă rog să ridicați mâinile, că dacă nu pierdem vremea. Tarenchi, 174. Să votez și eu? Bun. Am închis votul. 26, 32. 32 la 26 se adoptă. Bun, 175. Cine pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e clar nici aici. 175. Verificăm. Deschid votul electronic. Deși deci de data asta ridicăm mâinile. Chiudiamo la vot. Bun, s-a închis votul electronic. Și avem 27 pentru, 32 împotrivă. Se respinge. Trecem la 176, 177 identice. Cine e pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 180, 181 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. 182 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 183, 184, da, vreți să verificăm 182. Foarte bine, am deschis votul electronic de control la 182. Trei colegi nu, sta... Trei colegi nu votează. Dar am închis votul. 29 la 25 se adoptă. Bun, 183, 184, 185 identice. Cine este pentru? Cine e împotrivă? Abțineri? Nu e clar nici aici. Votăm electronic. 183, 84, 85. Chiusa la votație. Am închis votul. Deci e 35 la 24 se adoptă. Bun, 187. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 188 pentru. Împotrivă? abțineri, se adoptă. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 192 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul numărul 1, cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la amendamentul 5. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. nu e clar. Am deschis votul la amendamentul 5. Chiusa la votație. Am închis votul. Avem 34 pentru, 25 împotrivă. Se adoptă. Bun. Compromisul 2. Cine este pentru? Voti contrari.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 abțineri, nu e clar. La 18 verificăm, deschid vot electronic. Deci 18 votăm. Chiuza la votație. S-a închis votul electronic, 28 pentru, 29 împotrivă. Se respinge. Bun, acum avem INTA 2. Cine e pentru? Împotriva? Abțineri? Nu e clar. Inta 2. Verificăm. Am deschis votul electronic. votație. Am închis vot electronic. 35 la 24. Se adoptă. Inta 3. cine pentru? Împotriva. Abțineri. Se respinge. Inta 9. Pentru. Împotriva. Abțineri. Se adoptă. Inta 12. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Inta 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Acum DV1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Dar eh, spune că se adoptă. Bun. DV2. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. DV3. Pentru. Împotrivă Abțineri. Aprovat. DV... Se adoptă. DV5. Nu. Se pare că, da, vreți să controlăm DV3. Am deschis votul. Chiusa la votație. Am închis votul electronic la DV3. 24. 34 la 24, deci se adoptă. DV5, da. favorevoli. DV5, cine este pentru, împotrivă, abțineri, nici aici, poate nu văd eu bine, spune președintele. Am deschis votul de verificare la DV5. Funcționează. Chiusa la votazione. Am închis votul și avem următorul rezultat. 35. 35 la 23. Se adoptă. Nu votăm 6 și trecem la 7. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. DV8 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. DV10 pentru. Împotrivă, abțineri se adoptă. DV11 pentru. Împotriva, abțineri se adoptă. DV12 pentru. Împotriva, abțineri, da, cred că se adoptă. Da, verificăm. Da, suspendăm o secundă. abbiamo un problema con... Da, avem o problemă tehnică. Trebuie să resetăm uh, <laughs> sistemul, durează câteva minute, dar dacă vreți, putem să votăm din nou prin ridicarea de mână. Hai să încercăm până uh, repar uh, defecțiunea. Votăm DV12. Ridicați mâna. Cine este pentru DV12? 25. Bine. Avem 25. Acum cine este împotrivă? Ok, favorevole. Eh, contrari? Deci împotrivă. Sembrebbero meno. Ci sono delle astensioni? Da. Cine si abstiene? Trei persoane. Quattro astensioni. Patru abstiner. Allora, sembrerebbe... Așadar, se pare că e 27 la 25 și cu patru abțineri și deci se adoptă, dar Sper că, sper că s-a numărat bine, pentru că la două voturi de diferență dacă vreți să fim foarte scrupuloși, așteptăm să se repare echipamentul și votul electronic. Dacă vă convine rezultatul votului, trece, uh, mergem înainte. Bun. Trecem la următorul. DV14. Cine este pentru? Împotrivă. De data asta e clar, se adoptă. DV15 pentru. Împotrivă. abțineri se adoptă. dv 13 nu se mai votează. Dar aici votul final trebuie să-l facem electronic. Deci rezoluția cu amendamentele, acum sper că funcționează echipamentul. Bine, allora, per non perdere... Bun, ca să nu pierdem vremea, votul final îl facem în momentul în care se va fi resetat uh, mașinăria. Și acum trecem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 69, 60 de cartele, 59 de votanți, am închis votul. Deci 35 pentru, 24 împotrivă, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul 3. Va bine, 11, 11. Bine, dacă doriți verificăm 11, amendamentul 11. Am deschis votul. Chiusa la votazione. Am închis votul. 43 împotrivă, 15 pentru respins. Compromisul 3 așadar. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 14 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. 15 pentru. Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul 1 pentru împotrivă, abțineri, se adoptă. 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 18 pentru. Nu, vreți să, verific, vreți să verificăm 17. Bine, vă rog, spuneți. 16 wird fallen. Atunci 16 este caduc. 17. Nu, 17. 16. Președintele, nu, 17 nu cred că devine caduc. Am votat 17, 16 nu l-am votat. Deci 16 nu l-am supus la vot pentru că a fost absorbit de compromisul 1. Eu am supus la vot 17 și a fost respins. Cu... Deci a fost respins clar. Bun, acum 18. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 19 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 20 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 21 pentru, bun, doriți să controlăm 20, bine, am deschis votul, controlăm 20. Chiusa la votazione. Am închis votul. 35 pentru, 23 împotriva, adoptat, îmi pare rău, nu văzusem mâinile ridicate. Ah, sì, giusto, ah, no, è giusto, avevo ah, detto approvato. <laughs> De 21. Bun, 21 pentru, împotriva, abținere, se respinge. 22 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul 4 pentru, Împotriva abțineri se adoptă. Trecem acum la numărul 3. Cine este pentru? Împotriva abțineri se adoptă. 4 pentru. Împotriva abțineri se adoptă. 5 pentru. Împotriva abțineri nu e clar la 5, deci verificăm, am deschis votul electronic. Ci sono due Uh, un collega che non ha votato, chiusa la Un coleg nu a votat, dar oricum am închis votul și avem 31 pentru, 28 împotrivă, de deci se adoptă. Bun, acum votul final electronic. Am deschis votul. Eh, c'è sempre qualche collega che ha la scheda ma non vota. Da, to, se pare că un coleg nu votează, dar oricum am închis. Sunt 56 pentru, 0 voturi împotrivă, dar trebuie să votăm din nou cu vot electronic rezultatul rezoluției privitoare la strategia Uniunea Europeană Asia Centrală. Vot care fusese suspendat din motive tehnice. Deci deschid votul electronic asupra rezoluției precedente, care fusese suspendat ca să se reseteze aparatul. 59 de cartele, 55 de votanți. Mai așteptăm câteva secunde, că ați uitat să votați. Ce să fac, închidem votul, avem 49 de voturi pentru, 4 împotrivă. Nicio abținere. Felicitări raportoarei. Bun, două minute de pauză și apoi reluăm uh, reuniunea. Mulțumesc și să nu vă uitați cartelele. Luis. Present. Bine, possiamo riprendere i nostri lavori. Bun, reluăm uh, reuniunea. I colleghi di sedersi. Rog colegii să ia loc că trebuie să mai analizăm cel de-al șaselea punct de pe ordinea de zi, și anume controlul bugetar al asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană a Afganistanului. Raportoare e doamna Iaten Mechi. Do- sunt 24 de amendamente care au fost depuse de către colegi. Avizul privește controlul bugetar al asistenței financiare <clears throat> acordate de Uniunea Europeană Afganistanului, Comisia pentru Control Bugetar este destinatarul și fără întârziere, fără altă întârziere, dau cuvântul doamnei raportoare, dacă dorește să ne prezinte documentul elaborare domnia sa și amendamentele. Vă rog, doamne Ietelmech. Thanks, Mr. Chairman. domnule președinte. Comunitatea internațională e prezentă încă din 2001 în Afganistan. Un miliard de dolari au fost uh, promii și acordai acestei țări, însă rezultatele au fost uh, slabe. Situația ce privește securitatea este, bineînțeles, unul dintre principalele motive în ceea ce privește eficiența ajutorului nostru. Regret faptul că mulți indicatori ne arată că nu există nicio îmbunătățire a situației. Principala problemă cu ajutorul nostru pentru Afganistan este că acest ajutor nu ajunge întotdeauna la beneficiari, afganezii și societatea civilă. De multe ori s-au adresat critici uh, din cauza corupției și aceasta pe bună dreptate. Ar trebui să recunoaștem însă că nici noi nu suntem perfecți. De aceea este absolut necesar ca comunitatea donatorilor și comisia să acorde o mai mare atenție pentru a elimina toate costurile intermediare. De aceea cer să se facă o bază de date centralizate care să realizeze o analiză a costului și a impactului acestui ajutor. La ora actuală nu există date actualizate și fiabile. Lipsa acestor date subminează eficiența și transparența procesului. Unul din comentariu. Cred că Comisia ar trebui să ceară să se ofere o informație adecvată și la momentul potrivit în legătură cu utilizarea fondurilor. Domnule președinte, dacă susținerea bugetară sectorială este introdusă în Afganistan, aceasta poate fi oferită doar administrației care are capacități de administrare a banilor a, uh, destul de bine dezvoltate și transparente. Doresc să subliniez aici faptul că nu pot fi oferiți bani dacă nu facem investițiile necesare în construirea de capacități. Dragi colegi, am primit 24 de amendamente din partea mai multor grupuri politice și pot să văd că principalele amendamente susțin ideea mea și anume nevoia de eliminare a corupției și de îmbunătățirea eficienței ajutorului acordat. Eu însă m-am prezentat câteva amendamente în legătură cu domnul Arlachi și domnul Uzec, raportorii din umbră, amendamente care să ducă la o creștere a transparenței și a responsabilității. Și de asemenea, prin cooperare regională, eliminarea culturilor de opiu. Aș vrea să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o. Domnule președinte, aștept comentariile colegilor și, de asemenea, noi amendamente. Mulțumesc. La parola al onorevole Arlac. Mulțumesc și acum are cuvântul domnul Arlachi. Uh, thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu faptul că avizul reflectă evenimentele din Afganistan în ceea ce privește asistența financiară oferită de Uniunea Europeană. Doresc să subliniez uh, faptul că avizul este unul coerent între diversele grupuri politice, un lucru care a fost confirmat încă o dată. În legătură cu analiza ajutorului financiar oferit de Uniunea Europeană pentru Afganistan. E un lucru confirmat, așa cum se arăta și în raportul adoptat în urmă cu aproape un an la Parlamentul European pe această temă. Avizul subliniază existența unor probleme majore de corupție în ajutorul financiar oferit de Uniunea Europeană, corupție din partea afganeză în ceea ce privește cheltuirea banilor și de asemenea risipă în ceea ce privește fondurile internaționale. Avizul confirmă, pe de altă parte, poziția Parlamentului de acum un an, poziție care până acum n-a fost, din păcate, urmată nici de Comisie, nici de către Consiliu. Și aceasta a agravat și mai mult tragedia Afganistanului de astăzi. Sper de aceea că Parlamentul să profite de ocazie pentru a dezbate această situație. Am avut recent o întâlnire a delegației pentru Afganistan, unde s-au discutat ultimele evenimente negative de acolo, în special în domeniul securității. Vă mulțumesc. Onorevole Lizek. Mulțumesc, domnul Lizek, care cuvântul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Wszyscy zdajemy sobie sprawę. Mulțumesc, domnule președinte. Cu toții știm că asistența pentru Afganistan din partea Uniunii Europene, a instituțiilor, a statelor membre și a altor state terțe este o asistență care trebuie să continue și în anii viitori. Pentru că aceasta este situația din Afganistan, iar comunitatea internațională și-a asumat o anumită responsabilitate pentru viitorul acestei țări nu pot decât să repet declarațiile făcute de antevorbitorii mei. Și anume, aș vrea să mulțumesc doamnei Iaten Machi pentru cooperarea foarte bună pe care am avut-o în această primă etapă. Am ajuns la un document foarte bun și principalele grupuri politice sunt de acord cu acest aviz. Principalele amendamente sunt amendamente în comun care au fost prezentate și aceasta ne arată foarte clar că părerile noastre sunt convergente. Aș dori să subliniez aici importanța amendamentului 14, care arată că asistența oferită de Uniunea Europeană de statele membre și de instituții ar trebui să fie coordonată cu cea oferită de ceilalți donatori, precum Statele Unite sau Japonia, tocmai pentru a nu risipi bani, pentru că dorim ca banii noștri să fie bine cheltuiți. Bine, mulțumim domnului Lizec. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul. Atunci, din nou, ba da, vă, vă rog, doamnă, nu vă văzusem. Aveți cuvântul. E vorba de doamna Lözing. Da, nu erați pe listă. Da, dar m-am obișnuit uh, de, să fiu așa numită, dar nicio problemă. Bine că v-ați trădit să-mi pronunțați numele corect. Doamna președinte, vă mulțumesc. Vreau să reamintesc colegilor că uh, grupa, uh, grupul meu politic și personal eu am fost întotdeauna împotriva acestei, acestui război în Afganistan. Am făcut mai multe declarații în acest sens deja. Este foarte grav că acest război a fost uh, purtat cu uh, încălcarea uh, multiplă a drepturilor omului, nici încălcarea drepturilor omului, nici terorismul nu justifică acele măsuri care au fost luate acolo am o singură, o, un singur amendament, uh, de fapt sunt mai multe, dar care vizează doar câteva completări redacționale, adică solicit uh, prin aceste amendamente ca uh, fondurile publice comunitare să fie folosite în exclusivitate pentru consolidarea asistenței societăți, pentru societatea civilă, deci nu în scop poliționesc sau pentru cooperare militară trebuie să vedem uh, uh, trebuie să ne gândim că în multe cazuri aparatul polițienesc este folosit inclusiv pentru reprimarea mișcărilor populare afgane și de aceea nu este voie să permitem acest lucru. Mulțumesc! Mulțumim, doamne Lezing. Văd că nimeni nu mai dorește să ia cuvântul, așa, dar dacă dorește, raportarea poate interveni din nou pentru comentarii finale, iar dacă nu, singura comunicare pe care mai am să vă fac e că termenul pentru depunerea amendamentelor e 29 septembrie la orele 12 și se va vota pe data de 20 și, nu, pe data de 20 octombrie. Foarte bine și cu asta am încheiat lucrările noastre pe astăzi. Ne reîntâlnim mâine la orele 9 cu ușile închise. Alegerea celui de-al patrulea vicepreședinte. Mulțumim, pe mâine, bună seara tuturor!